care va fi trecut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2011. Raportorii se doamna Moțoni. Mulțumesc, domnule președinte. Și în acest an, ca și în ceilalți ani, iată, analizăm activitatea Ombudsmanului European. Bilanțul e unul relativ. Într-adevăr, prerogativele ombudsmanului uh, sunt stipulate la articolul 228 al tratatului și funcțiile sale se înscriu în contextul rețelei de uh, ombudsmani europeni, în spiritul garantării drepturilor cetățenilor la o administrație justă în special uh, potrivit drepturilor garantate prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Potrivit acestui text, fiecare persoană are dreptul la o, un tratament echitabil, just din partea administrațiilor publice, egal și plin de solicitudine. În acest uh, an, referitor la anul 2011. Potrivit raportului, ombudsmanul a primit mai puține plângeri față de anul 2010. Și există un element nou în aceste plângeri. Ceva mai mult de 61% dintre acestea au fost uh, introduse utilizând uh, mijloacele disponibile pe site-ul web al ombudsmanului. 3% dintre aceste plângeri au uh, fost efectuate de cetățeni care au utilizat formularul online de pe portalul web al uh, Ombudsmanului European. Eu țin foarte mult la acest lucru pentru că reprezint Comisia de Petiții și mă angajez pentru ca Uh, serviciul internet să fie cât mai folosit și ca portalul uh, comisiei de asemenea să poată recepta dorințele cetățenilor. Au existat mai puține uh, solicitări de informații în 2011 și suntem cu toții de acord că acest fapt e rezultatul um, acelui vademecum alcătuit de ombudsman care uh, permite o reducere a solicitărilor de informații pentru limpezirea cutărui sau cutărui punct. Există și tot mai puține erori în felul în care sunt prezentate plângerile către uh, ombudsman. Uh, bună oară, erorile de redactare, de formulare sau alte elemente care nu intră în competența ombudsmanului. Și aceasta grație altor două instrumente care au fost perfectate de biroul ombudsmanului pentru a ușura uh, accesul cetățenilor. Procedurile lansate în 2011 duceau la simplificare și, prin urmare, sunt bune practici care au fost puse în aplicare și care au permis, de asemenea, rezultate mai bune în uh, serviciul oferit cetățenilor de către biroul ombudsmanului. Am putut constata că numărul de obiecții față de Comisia Europeană uh, rămâne uh, ridicat. Majoritatea plângerilor depuse, 58%, mm, se adresează deci Comisiei. Sigur, putem spune că e evident, din moment ce Comisia deține puterea executivă, să fie ținta cea mai ușor de identificat de către cetățeni. Și cred că domnul Șefcovici ar putea să spună câte ceva în acest sens. În ce privește Parlamentul, există cu uh, jumătate mai puține plângeri decât uh, anterior, iar în ce privește anchetele deschise de ombudsman, majoritatea și-au găsit uh, soluționare în 368 uh, din cazuri. În fine, există un uh, singur punct sensibil. Ca alte instituții, nu, ombudsmanul nu are puterea efectivă pentru a pune în aplicare realmente dorințele cetățenilor. Și în anumite cazuri, sigur, se pot face recomandări, dar nu se poate merge mai departe, nu se poate da curs în mod direct solicitărilor uh, cetățenilor. Mulțumim, doamna Amazoni, Domnule Diamanduros, e întotdeauna o plăcere să vă avem printre noi, an de an, an după an cu ocazia discutării raportului dumneavoastră de activitate. Vești bune după atâția ani. Ne întâlnim cu toții sănătoși. Aveți cuvântul. Mulțumesc și suntem sănătoși în prezența Comisarului pentru Sănătate. Domnule președinte, stimați deputați, vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat pos posibilitatea să iau cuvântul aici pe tema raportului meu anual pe 2011. În primul rând, doresc să vă spun că sunt recunoscător Parlamentului care susține în continuare munca Ombudsmanului European. Doresc să mulțumesc sincer președintei Comisiei pentru Petiții, doamna Mazzoni, care a realizat un raport complet și aprofundat cu privire la activitățile mele. După cum am spus în repetate rânduri, susținerea Parlamentului și colaborarea Comisiei de Petiții uh, aduc o contribuție esențială la succesul Ombudsmanului European. Aș dori să mă refer acum la statisticile cheie ale raportului anual pe 2011. În anul acesta am primit 2510 plângeri de la cetățeni, întreprinderi, ONG-uri, asociații și așa mai departe. Fac eforturi ca să-l ajut pe fiecare care depune o plângere la ombudsman, deși în unele cazuri plângerea nu ține de competența mea nu trebuie să subestimăm cât de important este ca cetățenii să fie ajutați, să li se, să li se arate care este cel mai adecvat mecanism de depunere a plângerilor din capul locului și să fie scutiți astfel de frustrările și întârzierile aferente căutării instituției celei mai potrivite fără ajutor. În ianuarie 2009 am lansat pe pagina mea de internet un ghid interactiv, accesibil în toate cele 23 de limbi oficiale. Acest ghid are obiectivul de a-i uh, dirija pe cei care doresc să se plângă către organismul care îi poate ajuta cel mai bine, fie că e vorba de serviciile mele, de Comisia de Petiții din Parlament, de serviciile ombudsmanilor național sau regional din statele membre, sau către mecanismele de rezolvare a problemelor create de Comisia Europeană, cum este portalul Europa dumneavoastră sau rețeaua Solvit pentru probleme transfrontaliere. Numărul de plângeri neadmisibile care mi-au fost uh, înaintate au scăzut în continuare în 2011. De data aceasta cu 111. În mare parte, cred că această scădere este provocată de faptul că prin utilizarea ghidului interactiv tot mai mulți cetățeni găsesc adresa corectă încă de la prima încercare. În 2011, peste 18.000 de persoane au uh, beneficiat de sfaturi prin intermediul ghidului. Dacă numărăm uh, numărul de cereri de informații la care s-a răspuns și plângerile tratate, vedem că peste 22.000 de cetățeni au fost ajutați direct de ombudsman în 2011. Mai mult, uh, site-ul ombudsmanului a avut peste 295.000 de vizitatori unici. Spre deosebire de reducerea de plângeri din afara mandatului meu, numărul de anchete deschise în 2011 a crescut la 396, adică s-a înregistrat o creștere de 18%. Această tendință confirmă că, din ce în ce mai mult, cei care se adresează ombudsmanului european o fac pentru motivele corecte. Marea creștere a numărului de anchete deschise este și un rezultat al schimbărilor pe care le-am adus eu procedurilor mele, ca să le uh, aduc mai aproape de cetățean. Un nou tip de anchetă a fost introdus anul trecut pentru a permite uh, celor care depun plângeri să-și clarifice plângerea în cazurile în care eu nu sunt convins de la început că există temeiuri suficiente ca să se ceară opinia unei instituții europene în acel caz. O reducere susținută a remarcelor critice emise de biroul meu este o altă probă pozitivă că instituțiile europene răspund pozitiv la recomandările mele și astfel își asumă un rol mai proactiv în soluționarea plângerilor și în uh, găsirea de soluții favorabile tuturor părților. Evident, întotdeauna este preferabilă această soluție pentru ambii. Uh, în ultimii trei ani, numărul de uh, opinii critice a avut o medie de peste 34, uh, fiind puțin peste 46 în perioada 2006-2008. An și anul acesta am introdus în raportul meu anual categoria de uh, cauze emblematice pentru a sublinia exemple care ilustrează practicile administrative exemplare ale instituțiilor și organismelor ce au fost uh, dezvăluite prin anchetele mele. În plus, am dorit să subliniez că funcția ombudsmanului este una centrală atunci când vine vorba de consolidarea și aprofundarea culturii serviciului în uh, instituțiile europene și organismele europene. Zece astfel de cauze emblematice sunt prezentate în raportul de anul trecut bunăvoința instituțiilor în cooperarea cu ombudsmanul pentru găsirea unei soluții satisfăcătoare la plângeri reprezintă o exprimare importantă a angajamentului acestora la această cultură a serviciului. Remarc de asemenea că în unele cazuri angajamentul constructiv al deponenților plângerilor a dovedit de asemenea o contribuție esențială la un rezultat satisfăcător pentru ambele părți. Conform unei anchete Eurobarometru publicată în 2011 la cererea Parlamentului European, dreptul la libera circulație și la stabilirea liberă a domiciliului în Uniunea Europeană este considerat cel mai important drept al cetățenilor de către 48% din cei anchetați. În al doilea rând, se numește dreptul la o bună administrație cu 33% și în al treilea rând dreptul de a depune plângeri la ombudsman 32%. Pe de altă parte, 42% dintre cei intervievați au arătat că nu sunt mulțumiți de transparența administrației europene și 52% au spus că ombudsmanul trebuie să se asigure că cetățenii își cunosc drepturile și știu cum le pot utiliza mi-am făcut o prioritate din obiectivul de a informa pe cetățeni. În martie 2011 am organizat un eveniment, cel mai mare organizat de mine vreodată, numit Cetă Cetățenii europeni sunt serviți de tratatul de la Lisabona. Au participat vorbitori importanți, domnul Herman Van Rompuy, vicepreședintele Parlamentului European, doamna Diana Wallis și vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Viviane Reding. Am publicat în 2011 o broșură numită probleme cu Uniunea Europeană, cine vă poate ajuta? Această nouă publicație oferă informații cu privire la o gamă largă de mecanisme de soluționare a problemelor disponibile pentru indivizii din Uniunea Europeană care au probleme. Am constatat că această broșură a fost cea mai cerută dintre toate publicațiile din istoria ombudsmanului. Dat fiind nivelul de nemulțumire față de transparența din Uniunea Europeană, am profitat de ocazia oferită de sărbătorirea Zilei Internaționale a Dreptului de a Ști, pe 28 septembrie, pentru a cere administrației europene să fie mai proactivă în domeniul transparenței. În acest context, am cerut instituțiilor europene să adopte registre de documente online utile și uh, ușor de utilizat de către cetățeni. În ceea ce privește serviciile mele, la începutul lui 2011 am început să public pe pagina mea de internet informații cu privire la noile anchete încă de la deschidere. Această nouă practică permite cetățenilor să urmărească uh, evoluția anchetelor de la bun început. Domnule președinte, stimați deputați, în 2009 am adoptat o declarație a Ombudsmanului European după cum urmează, ombudsmanul european eh, eh, încearcă să obțină rezultate corecte la plângerile eh, depuse împotriva instituțiilor europene, încurajează transparența și promovează o cultură administrativă a serviciului. Obiectivul ombudsmanului este să construiască încredere prin dialog între cetățeni și Uniunea Europeană și să stimuleze standardele cele mai înalte de comportament în instituțiile Uniunii. În 2010, pentru a implementa această declarație de misiune, am dezvoltat și adoptat o strategie pentru instituție care uh, reprezintă baza inițiativelor mele. Puncte cheie ale acestei strategii, consolidarea dialogului cu cei care depun plângeri, cu societatea civilă și alte părți interesate, conform tratatului de la Lisabona. Apoi, identificarea celor mai bune practici de la colegii ombudsmani, și apoi consolidarea rolului ombudsmanului prin promovarea unei culturi administrative a, serviciul, a serviciului în instituțiile europene. Pentru a oferi o administrație bună, pentru a fi aproape de cetățean, instituțiile și organele trebuie să nutrească o cultură a serviciului către cetățeni. Un organism care încearcă să promoveze o astfel de cultură a serviciului își va încuraja personalul să respecte buna administrație ca drept juridic și de asemenea să fie politicoși să ajute cetățenii și să coopereze cu ei. De asemenea, să își explice cu uh, plăcere activitățile și să explice și deciziile luate și să fie gata să accepte un control public al comportamentului lor. Ținând cont de toate acestea, am conchis că ar fi util să se producă o declarație scurtă cu privire la aceste principii ale serviciului public. Principiile serviciului public au fost publicate în data de 19 iunie anul curent. Conțin, sunt conținute într-o broșură, iată, și aș dori să le menționez pe scurt. În primul rând, angajament față de Uniunea Europeană și cetățeniei. 2. Integritate. 3. Obiectivitate. 4. Respect pentru ceilalți. 5. Transparență. Sunt recunoscător Direcției Generale Personal care a distribuit principiile tuturor celor care lucrează în Parlament în data de 4 octombrie. Domnule președinte, stimați deputați, după cum am spus-o în repetate rânduri, această declarație a, principi a principiilor serviciului public nu este nici prima uh, evaluare, nici ultima cu privire la standardele etice care se aplică în serviciul public european. După cum a arătat consultarea publică, după cum arată regulamentul personalului, regulamentul financiar și uh, codul de bun comportament administrativ al ombudsmanului, uh, există multe astfel de standarde, exprimate explicit și implicit. Ideea nu este să se dezvolte standarde etice noi, ci să se clarifice așteptările uh, funcționarilor publici și ale cetățenilor, ca să se transpună în realitatea cotidiană standardele etice la care uh, administrația publică europeană aderă deja plus valoarea exprimării la modul explicit a acestor standarde este de a genera și de a concentra o discuție continuă, constructivă între funcționarii europeni și între funcționari și public cu privire la comportamentul cel mai etic. Aceste principii nu doresc să uh, dubleze instrumente existente sau să le înlocuiască acolo unde sunt necesare în revizuire și suplimentare. Sper ca ele să fie însă o sursă bogată de idei pe care eu mă voi baza în colaborarea cu instituțiile europene pentru a susține cultura instituțională care transpune aceste principii în realitate. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule Diamanduros. Are acum cuvântul în numele Comisiei pentru 3 minute, domnul Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, domnule ombudsman. Comisia salută raportul foarte plin de detalii și de informații al doamnei Mazzoni și aș dori să o felicit pe ei și Comisia pentru Petiții pentru această muncă depusă. Raportul, ombudsmanul, eh, raportul oferă o o imagine de ansamblu a activităților ombudsmanului și este foarte important uh, și util și pentru celelalte instituții. Cred că ambele rapoarte ne, ne amintesc obiectivul nostru comun și anume uh, o administraie deschisă, independentă i eficientă a Uniunii Europene pe, în beneficiul cetăenilor europeni. a dori să-i mulumesc domnului Diamanduros pentru buna cooperare i pentru asistena pe care ne oferă pentru a ne face treaba mai bine. Recomandările sale sunt întotdeauna binevenite i salut contactele pe care le avem la nivel politic, dar i la nivelul serviciilor noastre au fost uh, citate o serie întreagă de cifre de către doamna Mazzoni, dar și de către domnul Diamanduros, deci am să vă dau și eu câteva exemple. Ombud, um, solicitările adresate ombudsmanului sunt în continuare uh, referitoare în mare parte la uh, comisie, 58%, mai puțin, în uh, 2010 era 65%. Sunt de acord însă și cu concluzia raportului doamnei Mazzoni că în mare parte acest lucru este firesc pentru că uh, Comisia Europeană este cea mai mare instituție uh, cu puteri executive, deci este firesc să fie și obiectul majorității uh, plângerilor. Dar cum abordăm aceste plângeri? Comisia Europeană a, a dat 365 de răspunsuri ombudsmanului față de 375 în 2010. Suntem conștienți de importanța unor uh, soluții amiabile și încercăm, dacă putem, să găsim o soluție în care toate părțile au de câștigat și cu toții suntem de acord că a existat o tendință crescând în această direcție. De asemenea, notăm că numărul remarcilor critice uh, adresate Comisiei au scăzut din 2007 și în 2011 au constituit 11% din toate anchetele închise. De asemenea, foarte important, în 2011, Comisia a trimis 25 de răspunsuri la uh, remarci critice ale ombudsmanului. Comisia a fost de acord sau parțial de acord în 18 uh, dintre aceste cazuri, uh, așadar o proporție de 72%. Numărul uh, procedurilor a fost de 99 în 2011, în astfel de cazuri, ombudsmanul solicită comisa, comisiei să răspundă direct cetățenilor. Aș dori să mulțumesc ombudsmanului de asemenea pentru faptul că a organizat uh, conferința la care a făcut referire, dar și pentru că a organizat această uh, consultare publică cu privire la principiile referitoare la uh, serviciul public această inițiativă a fost salutată și de către președintele Barroso. Aș dori de asemenea să confirm că um, apreciem aceste principii, le, aplicăm și uh, suntem de părere că și dacă regulamentul referitor la personal impune deja reguli stricte funcționarilor publici, uh, respectăm codul uh, Uh, și uh, respectăm codul, codul bunei administrații, uh, aceste principii vor fi distribuite tuturor funcționalilor și vor fi aplicate. Dacă îmi permiteți, voi încheia subliniind că așteptăm cu nerăbdare să continuăm buna cooperare pe care o avem cu Ombudsmanul, cu Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule comisar. Trecem la vorbitori în numele grupurilor. În numele PP, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Diamanduros. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc ombudsmanului european pentru buna muncă depusă și mai ales pentru buna cooperare cu Comisia pentru Petiții. Cifrele pe care le-ați menționat sunt foarte grăitoare. În 2011 au fost uh, înregistrate 2500 aproximativ de cereri, dintre care uh, 500 aproximativ um, au fost uh, abordate, au fost abordate de către ombudsman. Cifrele sunt grăitoare pentru mine, pentru faptul că instituția Ombudsmanului European este un, un element foarte important în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește controlul democratic. Ombudsmanul este un punct de contact pentru cetățeanul european atunci când uh, se simte uh, tratat în mod nedrept de către instituțiile europene. Drept urmare, ombudsmanul european uh, contribuie la faptul că Europa devine mai ușor de înțeles și mai tangibilă pentru cetățeni. Ombudsmanul european însă nu este uh, cineva care cedează ușor, uh, solicită de fiecare dată cifre și informații, chiar dacă lucrurile durează mai mult. N-aș spune că Comisia tremură în fața ombudsmanului, însă există un respect reciproc și acest lucru este un mod de lucru care nu poate fi decât uh, felicitat și uh, solicitat în continuare. Mă bucur că lucrurile funcționează atât de bine. Dreptul de petiții și dreptul de reclamație sunt uh, instrumente care se completează, cel puțin așa este prevăzut, în mod normal. Um, uh, se, uneori se întâmplă ca două instrumente complementare să ducă la dispute cu privire la competență, dar acest lucru nu se întâmplă aici. Este bine însă că deciziile um, de obicei se iau în beneficiul cetățeanului european. Uh, Vă urez, domnule Diamanduro, să puteți continua în continuare activitatea dumneavoastră și sper că vom avea o bună cooperare în viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Iar. Acum, în numele socialiștilor și democraților, domnul Boștinaru, un minut. Președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnule ombudsman european, doresc să îl felicit pe domnul Nikiforos Diamandouros, ombudsmanul european,

Are cuvântul pentru două minute pentru grupul ALDE, doamna Iatemachi. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu aș dori să-i mulțumesc domnului Diamanduros pentru buna muncă depusă. Pentru munca depusă, pentru a obține mai multă transparență și pentru faptul că există bune practici administrative în Uniunea Europeană biroul dumneavoastră a elaborat un ghid pentru bună administrație, vă mulțumim pentru asta. În același timp, nu trebuie să uităm tratatul de la Lisabona. De fapt, din partea uh, Comisiei ne-am fi așteptat la un ghid de bune practici administrative. Cetățenii s-ar fi așteptat la asta de asemenea. Comisia nu a făcut asta, dar ne bucurăm că a făcut-o uh, ombudsmanul european. Sper că Comisia, până la finalul mandatului său, va adopta un cod deontologic obligatoriu uh, și, de asemenea, un cod referitor la transparență. Ceea ce ați publicat până acum a asigurat, ar fi asigurat mai puțină transparență dacă ar fi intrat în vigoare. pentru următoarele decenii nu uh, ar fi fost uh, un document bun. Deci mă aștept la mai mult. Sper că veți propune uh, Consiliului și Parlamentului o mai bună legislație în acest sens pentru o mai bună transparență. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim doamnei chiar acum în numerele verzilor, doamna Auken. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, înainte de toate, să mulțumesc doamnei președinte pentru un raport foarte bun și aș dori și să subliniez susținerea oferită mediator, ombudsmanului nostru și uh, o oferită și proiectului său, și anume de a nu avea doar un regulament, doar un uh, de a avea doar un, nu doar un proiect, ci și un regulament cu privire la comportamentul instituțiilor în relația cu cetățenii. Trebuie ca instituțiile europene să fie un adevărat exemplu pentru toate statele membre. De aceea spun că avem nevoie de un regulament. Aș dori să vă mulțumesc pentru că acest raport susține un lucru spus foarte clar în uh, prezentarea ombudsmanului și anume că ce trebuie să introducem acum este tocmai un principiu al serviciului. Trebuie ca cetățeanul să se afle în centru și nu să fie considerat un fel de dușman de care trebuie să ne apărăm sau uh, cineva pe care trebuie să-l servim. Am uh, constatat prea adesea că la comisie cetățeanul este unor considerat un dușman. Domnul Șefcovici ne-a spus niște cuvinte foarte frumoase, însă ele nu sunt suficiente, e nevoie de fapte. Aș mai, aș mai vrea să subliniez că cea mai bună abordare ar fi să avem um, funcționari care să-și respecte munca. Așa e cel mai bine, cel mai bun mod de a combate corupția, fiindcă corupția este strâns legată cu problemele de administrare. Trebuie ca um, funcționarii să aibă mai mult respect de sine, să aibă o cultură a transparenței și toate acestea presupun un regulament. În încheiere vreau să vă mai spun ceva am vorbit și am menționat faptul că foarte multe plângeri provin din anumite state și mai puține din alte state constatăm și la Comisia pentru Petiții aceeași tendință. E un semn bun dacă într-o țară există cetățeni activi care ni se adresează. Nu înseamnă neapărat că sunt mai multe probleme în țara respectivă. Din potrivă, trebuie poate să recunoaștem că e vorba de o societate civilă puternică pe care trebuie să o susținem. Nu trebuie doar să încercăm să punem capăt acestor plângeri, ci să le înțelegem. Mulțumesc, doamnă Aucan. Acum, pentru uh, GUE Angel, NGL, domnul Meyer, un minut. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a la señora Mazzoni. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Mazzoni pentru raportul său, un raport pe care cu siguranță îl vom adopta. Este un raport care ne oferă o imagine de ansamblu a aspectelor abordate în raportul anual al ombudsmanului. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Diamanduros pentru sugestiile făcute și pentru munca depusă. Este clar că în viitor veți avea mai mult de făcut. Este important ca instituțiile să fie mai aproape de cetățeni și este important să se rezolve problemele. Toate cererile pe care le veți primi au de-a face cu modelul nostru european care nu este bazat pe solidaritate. Avem milioane de persoane care suferă, sunt umilite, n-au loc de muncă, sunt sărace, li se ia casa. Este un moment de criză și cred că cu toții trebuie să fim uh, mai, mai perseverenți și să solicităm Comisiei să fie mai transparentă și să ofere răspunsuri cetățenilor pentru că ei suferă la ora actuală în Europa. Mulțumesc, spune președintele. Două minute. Acum domnul Salavgra Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, încântată că există unanimitate în recunoașterea eforturilor domnului Diamanduros. Toată lumea a putut vedea că cooperează foarte bine și cu Comisia Petiții. Iată de ce doresc să-i mulțumesc domnului Diamanduros, care reprezintă o instituție ce ameliorează justiția în Uniunea Europeană și garantează respectarea drepturilor cetățenilor. Îi mulțumesc pentru aceasta. Am contribuit la acest raport. Se știe că în 2011 au existat peste 2500 de uh, plângeri și randamentul este foarte bun în ajutorarea cetățenilor și această instituție deosebit de importantă ar merita să fie mai bine cunoscută de către cetățeni, ținând seama de faptul că, potrivit unui eurobarometru, 42% dintre cetățenii europeni nu sunt satisfăcuți de nivelul de transparență ce ar caracteriza administrația europeană. Iată de ce instituția ombudsmanului este necesară și e limpede că exercițiul este unul reușit. Majoritatea anchetelor au, au, s-au referit la Comisia Europeană, e adevărat, și s-ar cuveni luate măsuri clare pentru a garanta cooperarea și cu Comisia, așa încât să se satisfacă cererile cetățenilor în special în aceste timpuri dificile prin care trecem, criza economică, dar și criza instituțiilor, doresc să vă felicit, domnule Diamanduros, și doresc să felicit și pe președinta Comisiei pentru Petiții, care contribuie la colaborarea excelentă a instituțiilor noastre. Mă declar optimist, criza va trece fără îndoială și trebuie să reinstaurăm încrederea cetățenilor. Mulțumesc! spune președintele. Domnul Becker, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ombudsman, stimați colegi. Raportul, de activitate, raportul cu privire la activitatea ombudsmanului, a doamnei Mazzoni, ne arată că trebuie să-i mulțumim ombudsmanului pentru serviciile aduse cetățenilor europeni. Trebuie să-i mulțumim și pentru buna cooperare cu Parlamentul European, mai ales cu Comisia pentru Petiții. Aș dori să vă dau un exemplu care, pe care l-am constatat. În uh, Comisia de Petiții, pe lângă cele 1800 de petiții care sunt pe curs, avem un de discutat un raport special care se referă la plângeri față de comisie și am constatat că în ultimii 16 ani numai 18, de numai 18 ori s-a utilizat acest instrument atât de special și cred că asta arată cu câtă corectitudine se face, se, se duce la bun sfârșit activitatea ombudsmanului. Totuși, Aș dori să fac referire la două aspecte um, pe care le-am constatat din propria experiență. În primul rând, este vorba de um, activitățile în domeniul informație, informării și comunicării, care ar putea fi îmbunătățite. Mi se pare că cele 27% de reclamații procesate, care într-adevăr intră sub competența ombudsmanului, uh, înseamnă că, de fapt, invers, trei sferturi nu sunt uh, procesate, deci că este nevoie în continuare de o mai bună informare. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei, unor informări ce apar uh, la televizor în uh, Austria, informări care se fac de către procurori.

Domnul Valesa, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda progreselor din ultimii ani, procentul de plângeri care cad în competența ombudsmanului a fost destul de scăzut în 2011 și, după părerea mea, ar trebui să sporim, uh, să conștientizăm mai mult cetățenii și uh, pentru nevoia de a coopera cu Ombudsmanul Național, cu Parlamentul și cu Comisia. Ombudsmanul European ar trebui să coopereze pe cât se poate de, uh, de aproape cu celelalte instituții și aș dori să atrag atenția că o bună administrare, o bună administrație trece dincolo de prevederile uh, legislației. Nu e suficient să respectăm obligațiile legale, ci trebuie să oferim servicii către cetățeni, așa încât toți cetățenii să fie tratați în mod egal și să beneficieze în mod corect de aceste drepturi. Mulțumesc, domnule Valesa. Acum, pentru un minut, doamna Preriat. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Salut raportul cu privire la activitatea ombudsmanului și recunosc rolul important al acestuia în uh, sporirea calității administrației publice europene. Uh, s-a, a existat o umbră care s-a uh, care a apărut asupra uh, administrației europene în ultimul caz Dali. De aceea sunt foarte importante prevederile uh, Cartei Drepturilor Fundamentale, uh, care se referă la protecția uh, celui care este anchetat. Având în vedere acestea, aș vrea să știu dacă ombudsmanul va, um, va analiza această problemă a integrității procedurale a întregului uh, proces uh, împotriva domnului Dali. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Băsescu, un minut

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, ombudsmanului și Comisiei PETI pentru cooperarea deosebit de fructoasă care ne-a permis să atingem obiectivul nostru cel mai important și anume să oferim o cultură reală a serviciului din partea administrației publice europene. Statisticile arată că numărul de plângeri este în scădere. Vreau să vă asigur că pentru noi un bun comportament administrativ și respectarea acestor principii importante este central și ținem cont de aceste lucruri în munca noastră zilnică. Foarte multe comentarii s-au referit la transparența Comisiei Europene. Eu cred că întotdeauna e loc de mai bine și ne vom descurca tot mai bine anul viitor față de anul acesta însă am convingerea că funcția publică europeană și Comisia Europeană sunt unele dintre cele mai transparente administrații publice din Europa și din lume. Cum uh, vom ameliora calitatea muncii noastre? Vom continua cu o formare internă intensivă a funcționarilor noștri. Vom uh, spori permanent conștientizarea uh, importanței respectării principiilor unui bun comportament administrativ și a transparenței. Susținem utilizarea procedurilor neoficiale care ne permit să găsim soluții amicale fără o povară administrativă inutilă. De asemenea, căutăm tot mai mult soluții amiabile și uh, beneficiem și de consiliere în acest sens de, din partea ombudsmanului. Sper că cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul ombudsmanului vom reuși să ne ameliorăm munca în această privință. În ceea ce privește transparența, cred că și aici uh, s-au constatat multe eforturi în ultimii ani și cred că împreună am realizat foarte multe. De exemplu, Registrul Comun al Transparenței este un lucru care rar poate fi găsit în capitalele diferitelor state din lume. Cred că la Washington există ceva comparabil și la Viena mai există așa ceva. Vedem că acest registru al transparenței funcționează și că tot mai multe întreprinderi doresc să fie înregistrate în el. Mă bucur foarte mult că beneficiem de susținerea Parlamentului European și a societății civile pentru a spori, uh, pentru a extinde acest registru și la firme din domeniul juridic. Vom pregăti un raport uh, în care vom evalua funcționarea registrului transparenței. Mai sunt multe eforturi de făcut în ceea ce privește registrul comitologiei, să se vadă cum sunt alcătuite grupurile de experți, ce ordine de zi au și care sunt rezultatele deliberărilor, să se publice procesele verbale ale discuțiilor și cred că acest lucru este unul pozitiv, mai ales prin comparație cu situația din statele membre. Statisticile din Eurobarometru sunt unele foarte corecte, arată că transparența e importantă și că cetățenii europeni sunt adesea dezamăgiți. Însă, în același timp, cred că trebuie să fim mândri de Parlamentul European și de Comisie, pentru că ne numărăm printre instituțiile cele mai de încredere din Uniunea Europeană în ciuda crizei, foarte mulți cetățeni au încredere în Uniunea Europeană, au încredere în Parlamentul European, au încredere în Comisia Europeană. Deci cred că în multe cazuri procentele ar fi chiar mai mari față de încrederea în instituțiile naționale. Și cred că nu trebuie să uităm acest lucru. În ceea ce privește situația domnului Dali, ombudsmanul va reacționa la întrebările precise ce au fost adresate, dar vreau să vă asigur pe toți că și în concluziile anchetei Olaf s-a arătat clar uh, că nu a existat niciun fel de influență a, uh, asupra tratamentului dosarelui, dosarelor de către direcțiile generale implicate și că nu au uh, nu s-a dat curs lobby-ului făcut de industria tutunului. Directiva tutunului va fi propusă fără întârziere, iar audierea noului comisar se va face în maxim două-trei săptămâni. Vreau să asigur această cameră că directiva tutunului va fi uh, Uh, adoptată de Parlamentul acesta în mandatul actual, vă vom uh, transmite propunerea și cred că atunci veți fi de acord că e o propunere foarte ambițioasă și foarte importantă pentru sănătatea cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Domnule Diamanduros. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc tuturor deputaților care au intervenit și care au, vor, au spus uh, cuvinte amabile la adresa ombudsmanului. Suntem recunoscători pentru sprijinul dumneavoastră și suntem conștienți de faptul că sprijinul dumneavoastră crește responsabilitatea pe care o avem pentru că trebuie să facem lucrurile mai bine, să cooperăm cu Comisia pentru Petiții, astfel încât să oferim cetățenilor servicii mai bune. Deci sunt recunoscător pentru sprijinul dumneavoastră și pentru încurajările dumneavoastră. Unii dintre deputați s-au referit la numărul ridicat sau numărul scăzut de uh, reclamații inadmisibile. Punctul important pe care trebuie să îl repetăm este că, datorită ghidului interactiv pe care l-am introdus în urmă cu trei ani pe site-ul nostru, avem acum rezultatul că oamenii vin la noi pentru din motivele potrivite, nu din motive greșite. Parlamentul de ani de zile uh, insistă să scădem numărul cererilor inadmisibile și am făcut acest lucru. Este ceva de care suntem recunoscători pentru faptul că ne-ați uh, ne, -ați, propus să facem asta. Domnule Boștinaru, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră și pentru comentariile dumneavoastră. Știți că deformația uh, profesională a ombudsmanului este să încerce să fie corect, just și cu toată corectitudinea, da, într-adevăr, Comisia are cel mai mare număr de uh, plângeri, 65% din... Um, comisia are totuși 65% din toți funcționarii europeni, însă dacă ne uităm la uh, cazurile emblematice, din uh, 10, 5 Um, bune practici, purtări emblematice, uh, um, comportamente uh, exemplare au fost uh, găsite în rândul comisiei. Deci, pe lângă criticile pe care le, um, le acordăm, trebuie să recunoaștem și când se face treabă bună. Doamnă Auken, vă sunt foarte recunoscător. Știți care este poziția mea cu privire la, la regulament. Uh, am fost acasă la doamna Iatan Machi și la dumneavoastră acum două săptămâni și am avut uh, ocazia să vorbesc cu doamna Ascola de la Ministru, Ministerul Justiției, tocmai pentru a vedea cum putem să uh, creăm un astfel de regulament la nivel european. Dați-mi voie de asemenea să-i răspund doamnei Pendergast. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru decizia Parlamentului dumneavoastră din Irlanda ieri de a extinde mandatul ombudsmanului irlandez, ceea ce înseamnă că practic 114 noi organe au fost introdus, au fost uh, direcționate în subordinea sa. Nu pot decât să aplaud și să salut acest lucru. Însă, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, directiva referitoare la tutun. Ombudsmanul european până acum nu a primit niciun fel de reclamație cu privire la această directivă. Dacă ar fi să primim o astfel de reclamație, ar trebui să ne asigurăm că reclamantul, înainte să ni se adreseze nouă, uh, se va fi adresat deja OLAF ca organism competent în acest sens și care ar fi trebuit să se asigure că s-au luat măsuri sau o altă instituție, unei alte instituții uh, implicate în acest caz. În final, aș dori să um, recunosc um, of, uh, oferta domnului Sefcovici de a continua cooperarea pentru o bună administrație. Mulțumim pentru asta, uh, ne bucură viitoarea noastră cooperare și vă asigur că am luat notă de creșterea Um, cooperării Comisiei uh, pentru a găsi mai, mai multe și mai des soluții amiabile în beneficiul cetățenilor europeni. Doamna Mazzoni, vă rog. Am mult apreciat il dibattito stasera, credo che... Am apreciat în mod deosebit dezbaterea din această seară și cred că a fost o demonstrație cât se poate de concretă a cooperării cetățenești care, iată, poate să aducă rezultate. Am ascultat intervențiile colegilor și totul a demonstrat în ce măsură suntem capabili să uh, împărtășim analiza de eforturi desfășurate de Ombudsmanul European. Și mai important, avem și obiective comune în acest efort. Desigur, există sinergii între uh, instituțiile uh, noastre în care se întrajutorează pentru a uh, învăța din lecțiile celelalte. Beneficiem de experiența ombudsmanului, inclusiv în ce privește informatizarea, în special prin instrumentele tehnologice noi, tocmai pentru a fi mai eficace în slujba cetățenilor. Ombudsmanul va ține seama și de raportul nostru, așa cum a făcut-o și în trecut. De asemenea, va însoți dorințele cetățenilor Eh, care din greșeală au ajuns la eh, ombudsman și ar trebui să ajungă la Comisia pentru Petiții. Însă ombudsmanul a fost cât se poate de corect și foarte atent întotdeauna la eh, sfera de competență a Comisiei pentru Petiții și întotdeauna a redirecționat plângerile. A existat o plângere a unui cetățean chiar împotriva activității Comisiei pentru Petiții Uh, și chiar și aceasta ne-a fost transmisă, ceea ce dovedește transparența relațiilor noastre. Mulțumesc Comisiei și domnului Șefcovici pentru prezența dumnealui. Și nu am nici cea mai mică îndoială că mm, dorințele dumnealui vor fi auzite și că ele sunt realizabile. Am constatat că de-a lungul anului, în ciuda bunelor intenții, există anumite mm, dificultăți și trebuie ca și Comisia să uh, facă un efort de simplificare și de proximitate, eforturi pe care cetățenii le doresc și sunt uh, plângeri pe care atât Comisia de Petiții cât și Ombudsmanul le primesc zilnic. Aș dori să închei pe notă pozitivă și să-i lansez domnului Șefcovici o solicitare. Știu că se angajează în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mazzoni, spune președintele. Vom vota la ore 11.30 mâine pe acest raport. Voi încheia ședința aici. Ședința se rea la ore de 21.